diaspora. Așa că am invitat uh, reprezentanți ai uh, acestei delegații să ia cuvântul trei minute ca să luăm la cunoștință faptul că există uh, un asemenea popor și să uh, îi recunoaștem ca atare în Caucazul de Nord. Aveți cuvântul. Thank you. My name is... Mulțumesc. Sunt uh, reprezentant al comunității sarcasiene. Suntem uh, reprezentanți ai fostului teritoriu al Circasiei și uh, poporul nostru a fost supus la multe atrocități, de fapt a fost supus unui genocid. Uh, care a generat deportarea forțată a unui număr de 1,25 milioane de locuitori. Avem 2,5 milioane de persoane, 60% au pierit în moduri absolut atroce în diferite părți ale lumii astăzi. Astăzi formam cea mai mare diaspora, 90% din Uh, locuitori din uh, poporul nostru trăiește în afara Caucazului și mai puțin de 10% în Caucaz. Atât în, în interiorul cât și în afara Caucazului, noi încă suferim de pe urma uh, genocidului comis la adresa poporului nostru în secolul 19 și 20. În patria noastră, în Caucazul de Nord, au loc foarte multe violări ale drepturilor omului și avem nevoie de comunitatea internațională, de Uniunea Europeană, pentru a atrage atenția asupra situației noastre și pentru a alina suferința. Pe teritoriul nostru, în capitala Circasiei, fostei Circasii de fapt, se uh, s-a petrecut cea mai, uh, cel mai mare genocid și acum se, uh, se planifică um, organizarea Jocurilor Olimpice Sochi acolo pentru 2013. Aici însă discutăm despre efectele pe care le va avea o asemenea construcție în regiune, efectele negative pentru poporul nostru. Uh, discutăm, desigur, nu numai despre corupție, ci și despre abuzuri la nivel guvernamental, abuzuri la adresa teritoriului uh, și pământului oamenilor pentru a construi în mod abuziv infrastructura pentru Jocurile Olimpice Sochi. Jocurile Olimpice și organizarea acestora contravin uh, cartei Jocurile Olimpice, Comisiei pentru Jocurile Olimpice, Uh, în cartea aceasta este interzisă construcția de infrastructură olimpică într-un stat unde a fost comis genocidul, un genocid. Prin urmare, uh, ne așteptăm ca mm, comunitatea internațională să țină seama de suferința noastră și de violările și abuzurile ce au avut loc la adresa poporului nostru și uh, să se țină cont de acestea. Vă mulțumesc pentru timpul alocat, vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru ocazia acordată nouă astăzi de a fi aici. Președinta. Mulțumesc. Da, aveți dreptate. Trebuie să ținem seama de problemele care uh, apar dat, din cauza construirii de infrastructură pentru Jocurile Olimpice Sochi și am primit mai multe plângeri potrivit uh, violarea drepturilor uh, persoanelor din regiune. În al doilea rând, situația persoanelor din Caucazul de Nord este în atenția noastră și suntem conștienți de faptul că situația este gravă. Am format noi trei o delegație în Oseția de Nord uh, în urmă cu câteva săptămâni și am avut posibilitatea de a ne întâlni cu familiile și cu aparținătorii persoanelor care fie au dispărut, fie au fost răpite, fie au fost supuse torturii. Și, într-adevăr, nu este alinare pentru suferința oamenilor de acolo. Vă mulțumim pentru faptul că ne-ați atras atenția asupra acestui fapt și vom trata problema în uh, decursul acestui an. Acum uh, aș dori să trecem la audierea programată pentru reuniunea din această după Este vorba despre uh, nevoia de a lupta împotriva impunității, un subiect pe care îl tratăm prin, în variate moduri. Subiectul zilei de astăzi este Argentina. Și este vorba despre activitatea noastră în domeniul uh, impunității. Trebuie să punem capăt impunității peste tot în lume și să sprijinim justiția la nivel internațional. Marți am avut ocazia de a mă întâlni cu ambasadorul Amberto Dalotto și țin să mărturisesc că atitudinea sa față de drepturile omului m-a încurajat. Și iată eforturile întreprinse la nivelul Argentinei pentru a face față trecutului sunt într-adevăr considerabile. Avem trei invitați, trei vorbitori. Odată pe domnul uh, dr. Daniel Eduardo Rafecas, care este judecător în Argentina. Îl avem și pe domnul Rodolfo Ianzon, care este avocat pe drepturile omului și totodată președinte al uh, Fundației pentru Drept, Liga Drepturilor Omului. În al treilea rând, o avem pe excelența sa domnul Lemens Venicov, ambasadorul uh, Argentinei la Uniunea Europeană. Desigur, acesta va vorbi mai puțin decât invitațiilor și speciali de peste hotare. Așadar, dau cuvântul domnului Rafecas și îl rugăm să ne explice care este situația din Argentina, cum anume sunt tratate atrocitățile fostei dictaturi. Aveți cuvântul. Bună, muchas gracias, señora presidenta. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să vă mulțumesc, pentru că este o adevărată onoare pentru mine să pot reprezenta justiția din Argentina și statul național din Argentina în fața dumneavoastră. Într-adevăr, între 1976 și 1983, în Argentina a existat o dictatură militară foarte sângeroasă, în care avem, ca urmare a căreia avem în jur de 30.000 de persoane dispărute sau deținute și mii de persoane aproape un milion de persoane care au trebuit să părăsească Argentina Uh, fie să plece în străinătate, fie să se mute în interiorul teritoriului. Și acest rezultat dureros a fost, în plus de aceasta, însoțit de oarecare intenție din partea statului autoritar să reali- de a realiza o schimbare culturală profundă, să preschimbe rădăcinile profunde ale societății noastre, în așa fel încât să se obțină o societate autoritară, verticală și antidemocratică. În ultimii cinci ani, în Argentina, pentru prima dată în istoria sa, s-a analizat în mod cinstit trecutul recent. Și s-a dezvoltat o adevărată politică de stat în care cele trei puteri ale sistemului uh, republican din Argentina au participat, iar axa principală era justiția. Curtea Supremă de Justiție și tribunalele din Argentina am încercat cu toții împreună, după uh, eșecul celor 25 de ani de politici contradictorii și contrarei care au încercat să impună amnestia, uitarea, impunitatea în numele unei așa zise reconcilieri și care au dus de fapt Argentina într-o prăpastie și care au însemnat de fapt și de drept o pierdere de timp prețioasă. Ei bine, în ultimii cinci ani am reușit într-adevăr să ne lansăm pe această cale. Este o cale corectă, o cale în care lucrurile sunt uh, amintite sunt confruntate o cale a justiției. Și când mă refer la justiție, mă refer la judecată și pedapsă pentru cei care sunt, s-au făcut vinovați, indiferent de nivelul ierarhic căruia aparțineau făptuitori sau cei care au comandat anumite uh, fapte. Tribunalele civile uh, sunt acele tribunale care judecă orice fel de criminal ce le este adus în față. Deci se respectă toate garanțiile necesare. Acești oameni au fost judecați exact ca oricare alt cetățen și am aplicat legile penale în vigoare în momentul în care aceste crime au avut loc. Iată ceea ce încercăm noi să facem în ultimii cinci ani și facem acest lucru, pot spune eu, uh, e o acțiune încununată de succes. E un demers judiciar prin care demonstrăm că există o superioritate etică a justiției, a democrației, a statului de drept față de ceea ce a fost justiția polițienească desfășurată cu ocazia ultimei dictaturi în Argentina și în momentul de față am ajuns la aproape o mie de acuzați în aceste uh, procese. Mulți dintre ei au fost condamnați, aruncați în închisoare și în momentul de față Argentina încă mai are zeci de uh, uh procese în curs în toate orașele importante din Argentina. Iar aceste procese, de fapt, sunt uh, difuzate prin uh, mijloacele mass media și astfel lumea este la curent cu ceea ce s-a întâmplat în momentul dictaturii. Asasinate, omucideri, răpici, ucideri de copii, tortură. Toate aceste lucruri, în final, după 30 de ani de uitare și de impunitate, vedem că reușim să punem capăt acestei, acestei impunități implacabile pe care dictatura și complicii săi construiseră. Și ajungem în momentul în care opinia publică, societatea în general, devine conștientă de aberațiile oribile care au fost, uh, uh, care au avut loc pe durata dictaturii. Și faptul că se devi, lumea devine conștientă de adevărul istoric, e bine, acest lucru duce la o susținere și la o solidaritate crescândă a societății, din partea societății civile față de aceste procese de uh, procese judiciare și procese de rememorare a trecutului. Bineînțeles, nu fără durere, nu fără suferință, pentru că această privire cinstită față de trecut implică și suferință. Și putem spune că a fost poate perioada cea mai neagră din toată istoria noastră în calitate de uh, stat, de țară, ceea ce s-a întâmplat pe durata dictaturii. E vorba de 300 de centre clandestine de detenții, tortură și dispariții forțate. Centre clandestine care aveau, uh, de fapt, asemănări clare cu lagările de concentrare. Victimele de acolo erau pur și simplu maltratate. Iar în în demersurile noastre, atât eu cât și uh, domnul Sanson, am, care am venit de la Buenos Aires pentru a vă prezenta toate aceste lucruri, ei bine, putem constata că noi, din Argentina, de fapt, ce facem? Aici, în aceste momente, se joacă, aș spune eu, între ghilimele, viitorul țării noastre pentru că ne îndepărtăm în mod definitiv de această cultură autoritară care a fost impusă prin sânge de către dictatori. Și prin acest proces de rememorare, de justiție și de dreptate, cu multă durere și cu multă suferință, reușim totuși, într-un final, să consolidăm în mod substanțial sistemul democratic care în mod formal încă din 1983 există, dar care în ultimii ani a cunoscut evoluții decisive tocmai înspre o consolidare și aprofundare a acestui sistem democratic. Insist încă o dată, ne îndepărtăm în mod definitiv de această cultură autoritară care a predominat în țara mea în mare parte a secolului 20 cu nenumărate lovituri de stat și perioade de dictaturi militare. Acesta este mesajul pe care vrem să vi-l împărtășim, să-l împărtășim Uniunii Europene. E vorba de un mesaj prin care dorim să atragem atenția asupra posibilității acesteia de a transcenda trecutul, posibilitățile care se deschid astăzi în fața noastră pentru viitor, în calitate de țară, de națiune. Și nu avem nicio îndoială că aceste procese au o influență dincolo de Argentina, în întreaga regiune, acolo unde poate mai există încă dictaturi militare. Și acestea pot să se... Tra- să, să fie preluate drept model, pentru că în țările surori din regiune au existat dictaturi asemănătoare cu cele din țara noastră. Ceea ce noi ne dorim este ca Uniunea Europeană să pună accentul și să sublinieze cât de importante sunt aceste procese, uh, cât de importante sunt uh, aceste demersuri și toate instituțiile Uniunii Europene, în mod formal, să exprime un sprijin clar, public, față de astfel de demersuri judiciare. Bineînțeles, există adversari, există anumite sectoare, uh, bineînțeles, uh, reduse, dar care încearcă totuși să destabilizeze uh, Uh, ceea ce noi încercăm să facem. Vă mulțumesc pentru atenție și, repet încă o dată, e adevărată onoare să ne aflăm în fața dumneavoastră acum. Uh, Vă mulțumim, domnule Rafecas, pentru aceste vești extrem de bune venite dinspre Argentina. De obicei, nu prea avem vești bune. Deseori se vorbește despre continuarea, uh, continuitatea în procesul încălcării drepturilor omului. Uh, ar trebui să vedem cum anume experiența argentiniană ar putea fi utilizată pentru a lupta împotriva impunității în alte părți și să vedem ce am putea face noi, cei de la Parlamentul European, de la, din subcomisia noastră, pentru a lua acest exemplu de bune practici. Chiar azi dimineața am discutat despre situația gravă din Birmania, și iată, Argentina este un membru activ în ceea ce privește instrumentul mondial al luptei pentru drepturile omului. Așa că ar fi interesant să vedem care ar fi propunerile Argentinei privind țări precum uh, Birmania, țări în care, iată, cetățenii sunt persecutați. Acum nu vom putea purta această dezbatere pentru că, iată, îl avem și pe domnul Ianson, avocatul pentru drepturile omului, care va lua cuvântul. Aveți cuvântul. Buenas tardes. Bună ziua tuturor. Și eu doresc să vă mulțumesc, așa cum a spus și domnul Rafecas, pentru faptul că ne-ați dat ocazia să luăm cuvântul uh, în fața dumneavoastră. Am observat uh, ordinea de zi și raportul pe care în principiu toată lumea îl are uh, și în care figurează lupta împotriva impunității în țara noastră, Argentina. Și raportul acesta subliniază o temă care, bineînțeles, este îngrijorătoare și anume situația unei persoane care de patru ani de zile este dispărută. E vorba de Jorge Julio López este un supraviețuitor al dictaturii care a fost martor într-un astfel de proces și care a dispărut. Nu mai avem niciun fel de veste despre domnul Lopez. Și este o, o cercetare pe care trebuie să o continuăm, uh, atât la nivel național, bineînțeles prin forțele de uh, poliție, și trebuie să vedem cine anume a fost complice, eventual printre aceste forțe polițienești, de uh, uh, răpirea și dispariția domnului Lopez. Și cred că în acest sens ar fi de asemenea foarte important ca Parlamentul European să poată să analizeze această situație complexă pe care au traversat-o cei care au reușit să supraviețuiască lagărelor de, de tortură și uh, centrelor de detenție Uh, de ce? Pentru că mie mi se pare că este important în cazul în care uh, statul uh, Argentinei, judecătorii, autoritățile trebuie să investigheze lucrurile, să facă anchete, dacă el trebuie să protejeze martorii și să ia cunoștință de interesul clar pe care îl manifestă comunitatea internațională față de astfel de dosare, interesul Uniunii Europene. Și noi în aceste zile asistăm la un proces judiciar în țara noastră uh, foarte important. Foarte multe procese sunt în curs. Unele au început acum câțiva șase ani, uh, au început acum uh, șase ani de zile și poate că vor mai dura încă câțiva ani. Însă mie mi se pare important că aceste lucruri au fost posibile tocmai datorită solidarității internaționale, presiunii politice și juridice pe care am avut-o din partea anumitor țări din Europa, precum Germania, Spania, Franța, Italia, uh, unde au existat uh, procese împotriva militarilor uh, și din Argentina, în timp ce acest lucru era pur și simplu imposibil de organizat în Argentina, pentru că nu exista un cadru legal care să ne permită acest lucru. Până în 2003 uh, impunitatea era peste tot. Dacă noi astăzi reușim să uh, facem dreptate în Argentina, acest lucru ar trebui să devină un model demn de urmat, să fie un exemplu, uh, spre exemplu pentru Birmania sau alte țări, dar și pentru țările noastre din, vecine din America de Sud, mă gândesc la Uruguay, Peru, unde uh, încă nu s-a reușit organizarea unor procese împotriva celor care au încălcat în modul cel mai violent drepturile omului în aceste țări și care, din păcate, încă sunt protejați de impunitate. Deci, progresele pe care noi le înregistrăm în acest proces judiciar din Argentina va avea cu siguranță repercusiuni asupra întregii regiuni în țările vecine din această regiune. Și mă gândesc, spre exemplu, la Chile, care astăzi, din păcate, este în parte guvernat de moștenitorii politici a lui Pinochet și care bineînțeles, trec sub tăcere toate actele de tortură care uh, au avut loc în această țară. De aceea, aceste procese împotriva impunității în Argentina sunt vitale, sunt importante nu doar din punct de vedere strict juridic, ci și din punct de vedere politic, tocmai pentru a arunca o privire asupra istoriei. Astăzi, în Argentina, prin mass media, cetățenii, știu care este experiența celor care au supraviețuit acelor zile. Și în fiecare zi există mărturii clare care sunt preluate și sunt difuzate și avem indicații clare despre modul în care aceste, aceste, această perioadă de dictatură a fost una oribilă și vedem că astăzi reprezentanții ai studenților, ai sindicatelor dezbat acest lucru. Pentru prima dată în Argentina pentru prima dată copiii noștri, tineretul, știu ce anume a însemnat această dramă, cum au fost închiși copiii în lagăre de uh, concentrare în Argentina. De aceea ni se pare important să insistăm asupra faptului că aceste procese care au fost lansate inițial în Uniunea Europeană, în anumite țări, pot să continue să dea roade. Astăzi ne aflăm într-un moment uh, Uh, foarte important în Argentina. Nimic încă nu este pe definitiv încheiat. Și cred eu că pentru ca aceste roade să devină vizibile, ar trebui să existe o solidaritate din partea Uniunii Europene și a comunității internaționale, să existe o dorință de informare față de ceea ce se întâmplă în Argentina, să urmăriți îndeaproape cum a fost lansat acest proces, cum acesta este în curs de desfășurare și care va fi viitorul său. E adevărat, așa cum spunea și domnul Rafecas, există anumite uh, straturi ale societății care își doresc să pună capăt unor astfel de inițiative. E vorba de sectoare care, pe măsură ce noi avansăm în demersul demersurile noastre devin din ce în ce mai radicale și care cu siguranță la un moment dat vor găsi un ecou în societate. Deci, dacă ne dorim să avem aceste procese, dacă dorim să înregistrăm progrese, e bine, trebuie să continuăm dezbaterile. Lupta noastră trebuie să poată continua în țara noastră și în regiune în general. De aceea am venit aici, în Parlamentul dumneavoastră, în și reprezentăm prin mesajul nostru victimele și familiile victimelor uh, care au avut ocazia să discute cu domnul judecător Rafecas în așa fel încât să vă transmitem mesajul lor. Cerem Uniunii Europene să intervină, să se exprime în mod clar și public în ceea ce privește situația din Argentina. În așa fel încât să pe de o parte să putem să-l regăsim pe Julio Lopez, care a fost, care a dispărut, și pe de altă parte să fie clar odată pentru totdeauna tuturor că Uniunea Europeană, comunitatea internațională, urmărește îndeaproape aceste procese, iar sentințele ce vor fi pronunțate nu vor fi sentințe virtuale, ci vor fi cu adevărat executate de vinovați, de acuzați. Noi nu putem decât să vă propunem să rămânem în contact și să punem la dispoziția dumneavoastră orice informație care v-ar interesa. Mulțumesc, domnule Ianson. Cu siguranță vor uh, exista întrebări. Deschid acum dezbaterea și cu această ocazie am plăcerea de a anunța că președintele delegației parlamentare uh, către Argentina, Îmi cer scuze, caut numele delegației. Este vorba despre delegația pentru relațiile cu țările Mercosur. Domnul Ianes este aici, așa că veți lua cuvântul oricând doriți. Și, desigur, vreau ca la final să interveniți pentru a închide reuniunea. Doamna Gomes, care vine din Portugalia și are, știe, are, are o istorie în acest domeniu, va lua cuvântul. Sau mai bine începem cu președintele delegației. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Doar din punct de vedere formal, uh, plecând de la ordinea de zi pe care eu am primit-o și bănuiesc că toată lumea are exact aceeași ordine de zi, uh, printre intervențiile care erau prevăzute înainte de discuții și înainte de a trage concluziile, Uh, bineînțeles, mie mi s-a cerut să trag concluziile în calitate de președinte a delegației uh, Mercosur, dar trebuia să mai ia cuvântul și uh, ambasadorul Argentinei în Uniunea Europeană, domnul Lenikov. Poate că ar fi bine să aibă ocazia să, să facă această intervenție înainte de dezbatere și eu voi interveni chiar la final pentru concluzii. Da, cred că o să ținem seama de ceea ce ne-ați spus dumneavoastră și anume că intenționam să dăm cuvântul domnului ambasador. O decizie înțeleaptă, domnule președinte. Este vorba despre domnul Lenikov. Domnule ambasador, aveți cuvântul acum și aș dori să vă, mulțum- să vă mulțumesc pentru faptul că am avut o reuniune cu viceministrul în urmă cu câteva zile și astfel am reușit să înțeleg uh, care este politica privind drepturile omului la nivel internațional. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte! Eu aș vrea să adaug câteva informații față de cele spuse de colegii mei, domnul, compatrioții mei, domnul Rafecas și domnul Ian Zon. Și aș vrea să mă refer mai specific, uh, mai precis la poziția Argentinei în, la nivel internațional. Cu siguranță mulți dintre dumneavoastră știți deja că Argentina și Europa au o tradiție de prietenie îndelungată. Au o comunitate de idei, de cultură, de comerț, de investiții și asta se oglindește clar în uh, sumele pe care țara mea le-a primit uh, la, în, încă de la finalul secolului XIX drept investiții. Și e adevărat că în anii 70 uh, Europa a, uh, a fost continentul care a primit anumiți disidenți din Argentina, victime ale dictaturii militare și a încercat să îi uh, adăpostească. Și putem spune că avem o metodă comună de a aborda anumite teme, precum apărarea, democrația, promovarea și respectul drepturilor omului, lupta împotriva xenofobiei și împotriva oricărei forme de discriminare, eliminarea impunității, participarea societății civile. Toate aceste teme Țara mea consideră că sunt drepturi absolute, drepturi universale. Și suntem de acord cu Uniunea Europeană pe aceste teme. Bineînțeles, putem avea divergențe de opinii în ceea ce privește le, chestiunile legate de uh, protecția mediului, de chestiuni sociale, chestiuni uh, comerciale. E adevărat, pentru că fiecare partener are propriile sale opțiuni. Dar, în ceea ce privește drepturile fundamentale, aici există o opinie comună. Nu ne putem permite diferențe de interpretare. De aceea, din punctul de vedere al Argentinei, apărarea drepturilor omului și lupta împotriva impunității reprezintă stâlpii de bază ai societății noastre, stâlpii de bază ai guvernului actual. Și noi ne dorim ca justiția, adevărul, rememorarea și uh, repararea răului uh, făcut sunt bazele unei integrări depline a societății noastre. Și această poziție a fost adoptată de către cele trei puteri pe care uh, le are democrația noastră. Puterea legislativă, puterea judiciară și puterea executivă. Iar judecarea crimelor împotriva umanității, de fapt, reprezintă o adevărată politică de stat așa cum a spus și președintele Parlamentului recent. E adevărat că ultima dictatură a lăsat urme adânci. Și dumneavoastră ați cunoscut în Europa poate anumite uh, dictaturi de astfel de natură și știm cât de, poate să, de mult poate să distrugă o, o democrație o astfel de dictatură. Noi acum încercăm să reconstruim democrația și facem asta încă din 1983 încoace. Argentina și Uniunea Europeană au stabilit în decembrie 2002 un dialog politic referitor la drepturile omului. Au avut loc deja diferite întâlniri, tocmai pentru a coordona acțiunea comună la nivelul forumurilor internaționale și mai ales în cadrul Consiliului Drepturilor Omului al Națiunilor Unite și în adunarea generală din New York. Și bineînțeles și în relațiile noastre bilaterale. Bineînțeles, cu toții ne dorim promovarea ratificării convenției în ceea ce privește protecția tuturor persoanelor împotriva disparițiilor forțate. Și, de fapt, e vorba de o inițiativă a Franței și a Argentinei. Dar pentru asta e nevoie de încă o ratificare. Menținem, de asemenea, o acțiune comună între Argentina și Europa pentru a pune capăt pedepsei cu moartea. De asemenea, ne dorim să luptăm împotriva, să luptăm împotriva impunității a crimelor internaționale și ne dorim, deci, să colaborăm pe aceste teme. Iată câteva exemple a unei colaborări uh, fructuoase. Noi avem o misiune comună pe aceste teme care sunt esențiale, care sunt centrale, tocmai pentru a întări democrația. În plus de aceasta, Argentina promovează inițiative clare în ceea ce privește dreptul de a afla adevărul și utilizarea anumitor date ADN pentru a identifica anumite victime ale unor încălcări grave ale dreptului umanitar internațional și ale drepturilor omului. În ambele cazuri, țara noastră a prezentat anumite rezoluții care au fost adoptate prin consens în Comisia pentru Drepturile Omului uh, la Națiunile Unite. Dar, și având în vedere faptul că aici ne aflăm în subcomisia pentru drepturile omului, aș dori să vă spun că în timp ce Argentina a, fost, a asigurat președinția Asociației pentru America Latină și Caraibe, la ultimul summit uh, care a avut loc în Madrid anul trecut, ei bine, Argentina a cerut să se organizeze un dialog profund și fructuos al întregii regiuni America Latină uh, și Caraibe cu Uniunea Europeană. Și în acest sens, anul trecut am reușit să ne punem de acord între ambele regiuni și să lansăm un dialog. în așa fel încât să avem întruniri dată la două luni pentru a putea rezolva probleme cu care se confruntă oamenii din America Latină și din Caraibe. Și a, la aceste întruniri participă între 6 și 8 milioane de persoane. Îndrăznesc să spun că Argentina, în ceea ce privește apărarea drepturilor, drepturilor omului, devine un sistem de referință la nivel regional. Și în ceea ce privește lupta împotriva impunității, putem spune că avem un rol de frunte în cadrul Națiunilor Unite și în cadrul altor instituții internaționale putem conlucra cu uh, comunitatea internațională. Pentru a face o sinteză, putem spune că putem colabora, putem controla, con, conlucra în aceste demersuri de uh, promovare și protecția drepturilor omului, de a pune capăt împotri, uh, lupte, pune capăt impunității, de a pune capăt pedepsei cu moartea, de a colabora cu tribunale penal internațional. Sunt convins că putem să colaborăm și să luptăm împotriva impunității, împotriva oricărei forme de xenofobie, de discriminare și oricărei forme de intoleranță. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc pentru contribuția noastră, domnule ambasador, și acum voi da cuvântul colegilor mei care doresc să participe la discuție. Cred că va începe doamna Gomes. Vreau să vă spun că doamna Gomes este din Portugalia, așa că știe câte ceva despre dictaturi de asemenea. Intervenție fără microfon. Como demonstración de mi agradecimiento por la presencia de nuestros invitados. Pentru a onora oaspeții noștri din Argentina și pentru a onora prezența lor, voi uh, încerca să mă exprim în limba spaniolă. Pentru a vă spune tocmai cât de convinsă sunt eu că Argentina reprezintă un exemplu extraordinar pentru întreaga omenire, pentru întreaga Europa. Și e vorba de țări care au cunoscut dictatura. Noi știm, spre exemplu, în Europa, Portugalia a traversat o perioadă de dictatură și eu aș fi vrut Știm foarte bine ce înseamnă o dictatură și ar fi fost bine dacă justiția de la noi ar fi depus exact aceeași muncă și aceleași eforturi pe care le face justiția de la dumneavoastră. Bineînțeles, cunosc foarte bine structurile din cadrul uh, Organizației Națiunilor Unite, cunosc foarte bine Comisia drepturilor, pentru Drepturile Omului în această in, instituție internațională. Ea are o, o importanță deosebită, iar munca depusă de Argentina în acest sens, descoperirea adevărului, uh, împărțirea dreptății, e bine, va avea repercursiune asupra întregului sistem de justiție la nivel, aș spune eu, universal. Nu numai prin crearea unor mecanisme, a unor grupuri de lucru care se apleacă asupra cazurilor de dispariții și răpiri care, de, plecând de la exemplul trist al dictaturii argentine, au putut fi constituite și au creat un întreg mecanism care funcționează, pentru că știm că acest fenomen și a, a, a, această, acest, aceste cazuri barbare se reproduc și în alte țări, dar Argentina va deveni un model și pentru că fermitatea de care a dat dovadă va reprezenta un exemplu. E vorba de situații complicate, e vorba de drepturile omului și e adevărat că uh, e una dintre țările care a reușit să iasă din dictatură și să-și rezolve uh, problemele legate de drepturile omului și care a militat activ în favoarea justiției. Acum, în ceea ce privește, spre exemplu, cazul Birmaniei, eu sunt gata, că, sunt convinsă că uh, secretarul de stat, domnul Daloto, uh, cu siguranță ar fi putut să obține succes dacă s-ar fi putut uh, baza pe un astfel de sistem și în anii, în anii 80. Noi ar trebui poate să ne inspirăm din acest model pentru a lansa o astfel de inițiativă și în cazul Birmaniei. Știm că putem conta pe Argentina, că Argentina va fi un aliat de preț în ceea ce privește împărțirea dreptății la nivel internațional. Și aș dori să subliniez faptul că pentru țara mea, la momentul respectiv, uh, Uh, la momentul dictaturii. A fost foarte greu. A fost foarte greu să atragem atenția comunității internaționale și uh, asupra uh, situației de la noi. Și știm că la momentul respectiv am putut conta pe Argentina. Doresc să vă mulțumesc dumneavoastră pentru toate eforturile pe care le faceți, pentru că e vorba de eforturi importante și pentru celelalte țări din regiune din America Latină. Și domnul judecător Rafecas a menționat câteva cazuri concrete, dar uh, îmi aduc foarte bine aminte de situația din Argentina la un moment dat și Sunt convinsă că o altă țară care ar, ar avea multe de învățat din experiența Argentinei e vorba de Columbia. Și acolo există judecători curajoși, dar care au nevoie de sprijin politic, sprijin instituțional, așa cum s-au bucurat judecătorii uh, din, de acest gen de sprijin în Argentina. Eh, solamente una cosa más. Dacă îmi permiteți, doamna președinte, doar câteva cuvinte și nu pot să, să, să Uh, nu subliniez exemplul Argentinei. Când știm că într-o țară apropiată a Argentinei din punct de vedere cultural, uh, spre exemplu Spania, uh, putem constata eforturile care au fost depuse, în așa fel încât să se poată uh, uh, arunca oarecare lumină asupra anumitor crime comise uh, în timpul răz, ră, războiului civil. Îl cunoașteți cu toții pe judecătorul Baltazar Garson, care a activat în acest domeniu. Yes, thank you very much, Anna. Doamna președinte, mulțumesc. Acum vreau să-i dau cuvântul doamnei Kilnilse. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Aș vrea să le mulțumesc uh, tuturor interlocutorilor. Mi s-au părut uh, foarte interesante prezentările pe care le-ați avut. Aveam câteva întrebări la care deja ați răspuns parțial și dumneavoastră și doamna Gomes. Problema cheie este care e efectul a ceea ce se întâmplă în Argentina asupra altor țări din America Latină și nu numai din America Latină. Asta mi se pare extrem de important. Cum să reușim să generalizăm aceste practici care sunt exemplare. Ce așteptați de la Parlamentul European? Ce așteptați de la, de la noi? Asta e o altă întrebare. Ați răspuns parțial la această întrebare, dar cred că e important să discutăm astăzi acest lucru. Și, în fine, o altă întrebare care se poate pune. Vorbiți, evident, de toate aceste procese cât de probabilă este condamnarea celor vinovați și ce fel de condamnare așteptați să se pronunțe sau ce condamnări s-au pronunțat deja. Asta este ceea ce doream să vă întreb. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc, doamna Kilniusen. Acum îi dau cuvântul uh, doamnei Sinclair. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, tuturor oaspeților noștri pentru uh, niște prezentări atât de cuprinzătoare. E foarte dificil să mai pui întrebări după ce ai primit atât de multe informații. Anul trecut am vizitat uh, Argentina, o țară minunată, extraordinară și care mi se pare că are o atitudine foarte pozitivă față de viitor. Uh, luna viitoare ar fi trebuit să mă întorc acolo, dar ar trebui să amân vizita. Aș vrea să vă încurajez în legătură cu un lucru, și anume, se pare că există un vânt al schimbării care bate în America de Sud, mai ales dinspre Argentina și vreau să vă încurajez să vă asigurați că aceste procese uh, continuă și oamenii sunt pedepsiți la fel uh, trebuie, toată lumea trebuie să înțeleagă și cei din Birmania că nu au unde să se ascundă de justiție dacă încalcă drepturile omului și că până la urmă vor ajunge în fața tribunalului peste 10 ani, peste 15 ani. Cred că acest lucru este extrem de important și uh, v-aș încuraja în activitatea noastră. Așa cum știți, doamnă președinte, nu sunt o mare susținătoare a Uniunii Europene și de obicei fac tot ce pot uh, ca să o critic. Însă, uh, ca o notă pozitivă, uh, unul dintre câștigătorii premiului Saharov a fost uh, trasă de meia și cred că acest uh, premiu Saharov ar trebui să fie folosit ca un uh, instrument de a încuraja acești pași pozitivi din Argentina. Am prieteni în acea țară cu care păstrez contactul prin diverse mijloace și am constatat că nu, lor nu le place să li se dea lecții, mai ales din partea reprezentanților fostelor puteri coloniale. Așadar, sigur că vrem să vă susținem, dar pe de altă parte uh, nu vrem să evităm să vă dăm impresia că vă uh, ținem lecții, că vă dăm lecții în același timp. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, mulțumesc, doamna Sinclair. Cred că acum voi invita președintele delegației țărilor Mercosur să ia cuvântul, domnul Ianes. Să aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Aș vrea să încep prin a felicita Comisia pentru Drepturile Omului pentru că a avut inițiativa să organizeze această audiere pe tema luptei împotriva impunității, folosind uh, exemplul Argentinei. Aș vrea mai ales să îi mulțumesc domnului judecător Harafecas, uh, precum și ambasadorului Argentinei pentru informațiile foarte cuprinzătoare pe care ni le-au oferit. Pentru că din aceste prezentări, din aceste informații, Uh, vom trage învățăminte și concluzii uh, în această dezbatere. Și, sigur, vom ține cont și de intervențiile celor trei uh, distinși colegi care au intervenit din partea Comisiei. În concluzie, cooperarea internațională nu poate în niciun caz să accepte încălcările grave ale drepturilor omului. De asemenea, trebuie să dăm dovadă de pedagogie față de opinia publică, pentru că avem nevoie de susținerea acesteia față de inițiativele de pionierat și mă gândesc aici la organizațiile non-guvernamentale, la organizațiile de apărare a drepturilor omului, a drepturilor omului, partidele, sindicatele, mass media, pentru ca toate aceste organizații au inițiative interesante și opinia publică trebuie să susțină aceste inițiative. Argentina este un exemplu pozitiv despre cum trebuie acționat. Argentina stabilește un precedent și să sperăm că toate țările care au trecut printr-o dictatură sau care încă sunt sub un regim dictatorial, un regim opresiv, un regim care încalcă drepturile omului, să sperăm așadar că toate aceste țări vor urma exemplul Argentinei în ce privește condamnarea vinovaților, lupta împotriva impunității și uh, înfăptuirea actului de justiție. Prima jumătate a secolului 20 în Europa n-a fost un exemplu de umanitate. Regim, regimul stalinist, regimul fascist uh, au răvășit continentul au existat milioane de victime, dacă ne gândim numai la Holocaust. Enorm de multe persoane au fost uh, torturate, ucise. Și apoi uh, trebuie să nu uităm că un număr de dictaturi au supraviețuit acestei prime jumătăți de secol 20. Mă gândesc la țara mea Spania, la Portugalia, la dictatura coloniilor din Grecia, deci au existat dictaturi care s-au perpetuat și sunt de acord în totalitate cu ce a spus doamna Gomes. În Spania, nu s-a mers până la capăt în uh, lupta împotriva impunității. Și de aceea am vorbit mai devreme de nevoia de uh, pedagogie Uh, pentru că părerile opiniei publice pot varia de la un moment la altul. În anii 70, cred că nu existau toate condițiile necesare pentru a face această activitate, pentru a aduce această activitate în dezbaterea publică. Și s-au comis foarte multe acte îngrozitoare. În timpul războiului civil din Spania și după războiul civil până în anii 50 inclusiv. Și în acea epocă, dreptul penal cerea că un vinovat nu poate fi urmărit în justiție decât dacă mai este încă în viață. Deci cei decedați nu puteau fi uh, urmăriți penal. Deci dreptul cerea, dreptul penal cerea ca uh, numai persoanele aflate încă în viață se poată să fie urmărite penal. Totuși, uh, mai târziu, judecătorul Garson, Garton a, permis, a uh, deschis o procedură care a permis uh, sutelor de mii de familii ale celor care încă sunt îngropați în gropi comune în urma războiului civil, le-a permis așadar acestor familii să înceapă o procedură judiciară și la Curtea Supremă uh, în loc să se judece aceste chestiuni, practic judecătorul Garson el însuși este pus uh, uh, sub semnul întrebării. El este, devine subiectul deciziilor acestei curți, ceea ce este inacceptabil. Vreau să felicit Argentina pentru că a lansat această procedură de apărare a victimelor franchismului, procedură pe care noi în Spania n-am reușit, nu am fost în stare să o ducem la bun sfârșit. Cum spuneam, opinia publică este foarte importantă și uh, opinia publică are o atitudine care se schimbă de la un moment la altul. În 1983, uh, uh, președintele Raul Alfonsin a trimis pe banca acuzațiilor trei militari, un lucru care nu se mai întâmplase până atunci niciodată într-o țară care cunoscuse dictatura. Sigur, se, la un moment existase o lege a, așa numită a punctului final, în fine, dar familiile victimelor au făcut tot ce ținea de ele ca să lupte împotriva impunității, însă, cred eu, președintele Raul Alfonsin a, a făcut un mare serviciu a ideea acesteia de justiție universală. Trebuie să apărăm ideea justiției universale pentru că ea are mulți dușmani care încearcă să o suprime și ea reprezintă un element fundamental în lupta împotriva impunității. Și Argentina este un exemplu în acest sens. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult uh, pentru aceste comentarii extrem de interesante și pentru contribuția la discuția noastră. Uh, sunt sigură că vom avea ocazia să ascultăm încă o dată pe cei trei invitații noștri și să mai facă și unele comentarii. Am însă o întrebare aici, în această subcomisie. Adesea suntem contactați de victime ale unor atrocități și, sigur, noi nu suntem un centru de documentare, nu suntem nici un tribunal, suntem o instituție politică. Însă mă, mă chinuie întrebarea, ce am putea propune, ce am putea oferi victimelor unor atrocități care continuă în Caucazul de Nord, în Sri Lanka și în alte părți ale lumii, în Birmania, în Corea de Nord. Cel puțin în unele dintre aceste țări, victimele uh, reușesc să adune dovezi în legătură cu crimele de război și dovezi în legătură cu încălcări foarte grave ale drepturilor fundamentale ale omului, dreptul la viață și așa mai departe. Așadar, uh, Argentina are vreo soluție, vreo idee în legătură cu modul în care ar putea fi ajutate aceste grupuri de victime care încearcă să păstreze aceste dovezi până în momentul în care cei vinovați de aceste crime vor putea fi aduși în fața justiției. Poate Uniunea Europeană și Argentina ar uh, trebui să încerce să promoveze în comun unele inițiative Aș fi recunoscătoare dacă ne-ați împărtăși ideile noastre, pentru că avem de a face foarte des cu oameni care se află în această situație, care sunt amenințați, pentru că, evident, serviciile de securitate ale unor guverne dictatoriale uh, fac tot ce ține de ele ca să nu permită acestor dovezi și documente să fie uh, adunate și păstrate și persecută pe oamenii care fac acest lucru. Acum, să dăm cuvântul încă o dată uh, vorbitorilor noștri. Domnule judecător, aveți cuvântul pentru a răspunde la comentariile membrilor. Bine, muchas gracias. Eh, comenzaría entonces brevemente. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt pentru a răspunde întrebării doamnei președinte în ceea ce privește îngrijorarea aceasta. Eu, în acest sens, nu pot decât să repet un lucru, și anume că ar fi foarte important uh, pentru aceste procese care au loc în Argentina, pentru guvernul în Argentina, pentru justiția în Argentina și mai ales pentru victimele din Argentina ca organismele din comunitatea internațională, din Uniunea Europeană, să poată să facă o declarație publică de sprijin față de aceste procese. Și ar avea o consecință pozitivă directă, atât în Argentina, dar și în mod indirect uh, față de celelalte țări din regiune, unde încă mai există anumite ezitări ale anumitor guverne pentru a face acest pas pe care Argentina l-a făcut deja în ultimii ani. Fără îndoială că ar fi foarte important ca reprezentanții Parlamentului European să aibă ocazia să meargă în vizită la noi în Argentina, tocmai în scopul de a vedea la fața locului uh, cum se derulează lucrurile, să discute cu autoritățile politice, cu autoritățile, autoritățile judiciare, legislative, uh, parlamentare. Uh, să analizeze în mod concret această temă și faptul că de parla- reprezentanții Parlamentului European ar veni în delegație în uh, țara noastră, acest lucru ar avea un impact enorm și ar fi difuzat în toate uh, mass media. Noi suntem dispuși și doritori să primim din partea uh, Uniunii Europene programe de uh, ajutor economic sau uh, programe de asistență pentru diferiții actori care participă la aceste procese. Știm din experiență că Uniunea Europeană are experiență în acest domeniu, în acest gen de convenții, de practici și, de asemenea, și în această direcție dumneavoastră ne puteți ajuta. Acum, pentru a răspunde la celelalte întrebări care au fost adresate adinauri. Aș dori să spun S-a pus întrebarea dacă această politică de rememorare care are loc în Argentina a avut o influență în restul regiunii. Ei bine, după părerea mea, părerea mea personală, este că acest, aceste evenimente nu au uh, Uh, generat acea influență pe care am fi putut-o spera. Noi, la început, aveam o viziune optimistă față de acest uh, efect de molipsire care ar fi putut să existe, mai ales față de Brazilia, Uruguay, Chile, Paraguay. Dar dați-mi voie să vă spun că, în mod concret, până în ziua de astăzi, această molipsire încă nu s-a constatat nu s-a concretizat. Bineînțeles, trebuie să continuăm să lucrăm în mod ferm și în mod clar pentru a obține această mălipsire. Uh, Argentina, plecând de la cadrul uh, autorităților, încearcă să facă în așa fel încât și celelalte țări să se poată alătura acestei, acestui demers de rememorare și de împărțire a dreptății. Însă, insist, țările din, uh, guvernele din țările vecine încă ezită să meargă pe această cale și în acest sens cred că Uniunea Europeană ar putea să reprezinte un sprijin, un catalizator Spre exemplu, ați putea organiza ședințe de lucru împreună cu reprezentanți din aceste țări, poate chiar în aceste țări, ă, grupe de lucru, grupuri de lucru pe aceste teme și atunci sub auspiciile Uniunii Europene ă, putem realiza astfel de întâlniri și putem să organizăm astfel de seminarii care să aibă o influență importantă, deși simbolică. Și în final, pentru a răspunde la întrebarea pusă ce fel de condamnări și ce fel de sentințe ne putem aștepta din partea proceselor care sunt acum în curs. Ei bine, sentințele sunt întotdeauna proporționale cu gravitatea crimelor comise. Depinde de fiecare caz în parte de lucrurile dovedite. Uneori pot exista condamnări în ceea ce privește anumite crime grave, omucideri, uh, tortură, Um, torturarea a zeci sau poate chiar sute de victime și uh, de mult, în anumite cazuri uh, sentința pronunțată va fi sentința maximă închisoare pe viață. În alte cazuri vor fi uh, Uh, sentințe de închisoare care pot merge până la 25 de ani de închisoare și în alte cazuri când e vorba doar de complicitate sau dacă se pot dovedi doar anumite uh, fapte comise, bineînțeles sentințele sunt mai blânde. Însă insist asupra faptului că procesele care au loc acum în Argentina sunt făcute, sunt, se derulează în tribunale civile care aplică legile în vigoare în momentul în care au avut loc faptele uh, incriminate. Și plecând de la acest cod penal, noi, ca judecători, putem să ajungem la pronunțarea sentințelor care erau în vigoare pentru astfel de fapte la momentul respectiv. Bineînțeles, nu în toate țările din America Latina a fost abolită pedeapsa cu moartea. Și în momentul în care sentința este pronunțată, până în momentul în care uh, sentința este cu adevărat executată, e bine, toate drepturile fundamentale sunt garantate acuzaților. Toate drepturile în vigoare, indiferent de uh, cine anume este uh, cel care se află pe banca acuzaților. Mulțumim, domnule Rafecas. Acum domnul Jansen are cuvântul. Eu comparto... Mulțumesc. Și eu împărtășesc cele spuse de domnul judecător Rafecas. Și mai ales sunt de acord în ceea ce privește impactul pe care îl poate avea uh, Parlamentul European, Uniunea Europeană în țările învecinate Argentinei. Două observații modul în care actorii care intervin uh, reacționează uh, în aceste procese. Aici dați-mi voie să fac o mică paranteză și să subliniez faptul că până în clipa de față o, există o parte din judecătorii din Argentina, din puterea uh, judiciară, care încă pare să aibă o atitudine favorabilă impunității și dacă au posibilitatea să se exprime în acest sens, o fac. Noi am văzut în ultimii ani, în momentul în care ne-am dat seama că uh, aceste procese vor continua, vor avea loc, mulți judecători au renunțat la munca lor, au cerut să fie, uh, să iasă la pensie și am văzut în, în, în ce fel la un moment dat acest uh, sistem judiciar a fost de fapt și de drept în serviciul torturii și atunci este important, din punctul nostru de vedere, spre exemplu, ca în aceste procese care au loc în fiecare zi în țara noastră, asistența acordată, prezența, comunicarea directă, din partea personalului diplomatic să, care a fost prezent uh, la, la multe uh, procese, spre exemplu ambasadorul uh, Franței, a avut un impact deosebit de important. Ambasadorul Germaniei, de asemenea, a fost prezent. Diplomați spanioli au fost de față în aceste procese persoane care au discutat în mod direct cu judecătorii. Și asta nu e un lucru Uh, mărunt. Pentru că judecătorii remarcă acest lucru, puterea judiciară observă acest lucru și cei care nu doresc să uh, existe astfel de procese pierd teren și de asta avem noi nevoie. Atunci, ce poate face Uniunea Europeană prin diferitele instituții, prin Parlamentul European? Ei bine, nu pot decât să împărtășesc cele spuse de domnul Rafecas. Puteți realiza anumite întruniri și activități împreună cu reprezentanți din țara noastră, dar și prin reprezentanții pe care îi puteți trimite și care pot discuta direct cu autoritățile, care pot să intervină în mod public în țara noastră, pentru că uh, chiar dacă e vorba de uh, uh, oponenți față de aceste procese, care sunt totuși o minoritate, e bine, această minoritate încă continuă să existe și are acces la anumite Uh, mijloace mass media are o anumită influență și uh, știm că ei își doresc ca să nu existe aceste, aceste procese. Există și o anumită clasă politică uh, care împărtășește această opinie, însă noi suntem conștienți de faptul că vom putea face și mai multe în lunile ce vor urma. Și ce se va întâmpla pe viitor va depinde în mare parte și de opinia publică. De aceea noi trebuie să susținem opinia publică. Trebuie să încurajăm consensul acesta în favoarea justiției. Și dacă astăzi pentru dumneavoastră Argentina este un exemplu, ei bine, uh, am putea să, am putea să vedem lucrurile în modul următor uh, ce putem face? Spre exemplu, cei din Columbia, unde au existat de asemenea încălcări ale drepturilor omului. Dacă Argentina este un exemplu, oare noi nu am putea să urmăm acest exemplu? Și atunci, Uniunea Europeană, Parlamentul European, trebuie să susțină acest model, acest exemplu. Pentru că dacă nu veți face acest lucru, nici în Africa, nici în Birmania, nici în Chile, nici în oricare altă țară, acest exemplu nu va fi unul care să mă lipsească opinia publică. Și de aceea, pentru noi este deosebit de important acest aspect. Și vreau să vă, men- vă menționez aici o situație foarte clară, care pentru noi a fost una deosebit de importantă. Un supraviețuitor din Uruguay a declarat recent, o femeie, a declarat recent în Argentina, și dacă mă înșel, colegul meu Rafecas poate să, să, să mă corecteze, a fost închisă într-un centru de detenție ilegal și a fost sequestrată timp de 27 de zile, a fost torturată și apoi a fost uh, în, rapatriată în mod ilegal în țara sa, unde a rămas luni de zile la rând. Și a povestit aceste lucruri judecătorilor din, de la noi, din Argentina. Și am fost mirat când a spus că, uite, pentru prima dată un judecător într-adevăr ascultă ceea ce am de spus și e păcat că nu e un judecător din Uruguay, ci un judecător dintr-o altă țară din Argentina. Acesta, acest exemplu demonstrează clar, în mod impresionant, că noi putem fi în contact cu aceste organisme și organizații de apărare a drepturilor omului din Chile, din Paraguay și din alte țări. Uh, este adevărat că putem avea un, un, un efect de molipsire. Uh, Însă, deocamdată, nu vedem acest gen de politică în toate țările învecinate. Sunt convins că, într-o bună zi, acest lucru va deveni realitate și că Argentina va fi luată drept model. Mulțumesc! Thank you, Mr. Jansson. Mulțumim, domnule Janssen. Încă o dată aș dori să-l invit pe domnul ambasador să intervină la final. Aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Aș dori să revin și eu la întrebarea ce anume ar, am putea face pentru a sprijini Argentina. În primul rând, menționez următorul lucru. Cred că ar trebui să continuăm dialogul ce există deja între Uniunea Europeană și Argentina și să îl intensificăm, astfel încât activitățile noastre să poată fi continuate uh, în forurile internaționale relevante, de exemplu la Națiunile Unite. Asta pentru a apăra democrația și drepturile omului. Încă o dată menționez faptul că ar trebui să ne gândim ce ar putea să facă Parlamentul European în acest sens, în beneficiul Argentiniei. Domnul judecător Rafecas a spus deja că nu ar fi rău să se emite o declarație făcându-se referire în aceasta la progresele deja atinse. Ar fi un pas înainte. Ar trebui să vă gândiți și la faptul că suntem un stat suveran și la noi uh, separarea puterilor în stat este un principiu sine qua non. Sigur, mai există câteva grupări de dreapta care au colucrat cu sistemul dictatorial și care nu au o atitudine tocmai uh, democratică, dar, pe ansamblu, Argentina a atins maturitatea necesară pentru a avea anticorpi în fața acestor uh, indivizi. Am spus deja și în intervenția mea anterioară, Parlamentul, Executivul și Justiția reprezintă cele trei puteri în stat. Și împreună fac tot posibilul pentru a duce adevărul, pentru a scoate adevărul la iveală. Desigur, la final țin să menționez faptul că sunteți oricând invitați în Argentina. Vă mulțumesc, spune președinta. Mulțumim domnule Rafecas, mulțumim domnule Jansen. Cred că am primit foarte multe informații despre cum putem ca pe viitor nu doar să fim atenți la ceea ce se întâmplă în Argentina și să facem sugestii, ci uh, despre cum anume poate Uniunea Europeană să sprijine ceea ce se întâmplă în Argentina. Și domnul uh, președinte al delegației, ca reprezentant al relațiilor cu țările Mercosur, uh, va ține cont de aceste lucruri. Cu siguranță puteți discuta cu Comisia pentru a vedea ce anume se poate face în acest sens. Marea sarcină pe care o avem cu toții și pe care trebuie să o promovăm este justiția la nivel internațional. Trebuie ca împreună să creăm organizații pentru drepturile omului și pentru justiție la nivel regional, la nivel internațional, la nivel interamerican. Oricum, trebuie să facem totul pentru a susține TPI astfel încât să ne asigurăm de faptul că cei care merită să ajungă în fața curții, să fie uh, aduși în fața acesteia. În ceea ce privește cazul președintelui Al-Bashir, am văzut exact care sunt semnalele, nu sunt extraordinare, așa că trebuie să facem mult mai multe. Și lipsește, desigur, și ratificarea Convenției Internaționale privind protecția tuturor uh, persoanelor. Este vorba de acea uh, ratificare una singură care mai lipsește. Acum, la final, aș dori să vă mulțumesc pentru participare și fiți convinși că nu vom părăsi acest subiect și că îl vom discuta uh, discutăm, vom discuta și despre centrele de detenție secrete până la finele acestui an și cei care au redactat uh, raportul, domnul Novak și domnul Shainan, sper vor fi alături de noi la reuniunea pe acest subiect. Am confirmarea de la domnul Shainan că va veni. Centrele de detenție secrete uh, sunt acele centre unde chiar acum au loc atrocități și trebuie să facem dreptate și să ne asigurăm de faptul că victimelor li se face dreptate. Vă mulțumesc. The meeting is not closed. Nu, nu este suspendată reuniunea. Pentru că țin să urez bun venit uh, delegație parlamentare din Vanuatutu. Uh, mă bucură faptul că ați urmărit discuția de la subcomisia noastră. Uh, sunteți aici și ne bucură acest lucru. Bun venit! Uh, Aș dori acum să dau cuvântul doamnei Kill Nielsen, în numele doamnei Barbara Lochbiller, care din păcate astăzi nu a putut veni. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamne președinte. Colega mea nu poate participa și atunci îmi rămâne mie să citesc întrebarea pe care o adresează Comisia. E vorba de situația din Rwanda. Uh, se știe că Președintele Paul Kagame are meritul de a fi pus capăt genocidului din 1994, însă situația drepturilor omului din Rwanda este foarte îngrijorătoare. Se produc incursiuni ale armatei în Republica Democratică Congo, crime împotriva civililor, nu există niciun fel de opoziție în Rwanda, opoziție care se manifeste liber, restricționarea libertăților uh, presei, asasinate politice, Recent un uh, jurnalist a fost asasinat, domnul Gungan uh, la fel și un reprezentant al Partidului uh, Ecologist pe care noi îl cunoșteam, domnul Luis Sireca, a fost și el asasinat. Așadar, întrebarea pe care noi o punem se referă la tăcerea ciudată a Europei față de aceste încălcări ale drepturilor omului din Rwanda. Comisia este ea la curent cu aceste fapte și cum interpretează aceste evenimente sângeroase? Comisia a intervenit sau nu pe lângă autoritățile ruandeze pentru a obține clarificări în legătură cu aceste asasinate pe care le-am pomenit? Ce informații are Comisia privind raportul care încă nu s-a publicat, dar pe care îl cunoaștem cu toții, pentru că a fost uh, publicat în presă, uh, privind crimele comise de soldații ruandezi în Republica Democratică Congo. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Kilnison, spune președintele, și acum voi da cuvântul Comisiei Europene. Domnul Hertz vrea să ia cuvântul? Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, Elizabeth Tizos, șefă de unitate pentru Africa Centrală la Comisie. Doamnă președinte, vreau să mulțumesc pentru această întrebare. Sunt multe subiecte uh, conținute în această întrebare, subiecte care se referă la perioada în care s-a pus capăt genocidului din 1994 grație intervenției președintelui Kagame. Uh, se referă după aceea la raportul Națiunilor Unite și la situația din Rwanda, situația preelectorală, unde s-au produs atacuri cu grenade și chiar și asasinate. În ce privește raportul Națiunilor Unite, documentul care a fost uh, uh, dat pe surse presei, deci e vorba de un document neoficial și nu de unul oficial, publicat oficial. Uh, ne, suntem întrebați dacă Comisia este la curent cu evenimentele survenite în Rwanda în ultima vreme și se spune că Uniunea Europeană nu a reacționat în niciun fel. Doamne președinte, vă răspund că evident suntem la curent cu ce s-a întâmplat și Uniunea Europeană a reacționat rapid și cu hotărâre ca urmare a acestor asasinate din iunie și iulie respectiv. Am cu mine declarația purtătorului de cuvânt al uh, înaltului reprezentant, doamna Ashton, care a făcut o declarație prin care condamna aceste asasinate și cerea o anchetă uh, judiciară imediată. Mai mult, delegația noastră de la fața locului și cei șase șefi ai misiunilor din țările europene în uh, cadrul articolului 8 din acordul de la Cotonou, pe 13 iulie și 16 august uh, au invocat acest uh, dosar. Uh, ni se cere poziția noastră față de aceste evenimente, interpretarea noastră. După părerea noastră, deși nu știm cine stă în spatele acestor asasinate și atacuri cu grenadă, credem că aceste elemente fac parte dintr-o strategie menită să creeze un climat de instabilitate în Rwanda. Până în acest moment, conform informațiilor pe care le avem în ce privește asasinatele, Procedurile judiciare eh, se desfășoară în cazul eh, jurnalistului asasinat Jean-Leonard Gambaghe. Doi suspecți au fost arestați în iulie, la patru zile după asasinat, domnul Rugambaghe mm, după declarațiile acestor doi, l-ar fi ucis pe fratele uh, una dintre ei în 1994 și că s-ar părea, ei ar vrea să facă să creadă că acest asasinat ar fost un fel de răzbunare. Uh, cei doi suspecți au fost uh, unul dintre ei uh, țin, unul dintre ei este și acum în arestat preventiv, celălalt este cercetat în libertate. Procesul care trebuie să se țină pe 27 septembrie se va ține pe 15 octombrie ca să poată permite avocaților să-i apere. Uh, în al doilea caz, în al doilea asasinat, a fost arestat un, subiect, un uh, suspect în iulie și eliberat în august și investigațiile continuă la nivelul poliției. Doamnă președinte, delegația noastră are intenția de a urmări de aproape aceste cazuri, cu atât mai mult cu cât președintele Partidului Ecologist a cerut ca totul să se facă pentru a se găsi asasinul colegului său de partid și pentru acesta să fie tradus în justiție. Noi invocăm articolul 8 din acordul Cotonou tocmai pentru a ne ocupa de aceste cazuri. Vă mulțumesc, doamnă doamna președinte, și sunt gata să vă răspund la întrebări adiționale. Mulțumesc. Doamnă președinte, doamna Kilnison, în, în, în, do, în numele doamnei Logbiller, dorește să mai pună o întrebare adițională? Nu? Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru răspuns. Atunci eh, putem să trecem direct la întrebarea doamnei Kilnison, întrebarea proprie a doamnei Kilnison. Da, de data aceasta este vorba de o întrebare care mi aparține într-adevăr și care se referă la situația curzilor din Turcia, mai uh, precis un proces care se va ține pe 18 octombrie. În cadrul acestui proces, 151 de persoane din, dintre 1500 de personalități curde care au fost arestate în ultimele 18 luni. Așadar, 151 de personalități, 3 deputați, 25 de uh, primari și primari adjuncți vor fi traduși în justiție. Printre ei, domnul Osman Baydemir, uh, primarul orașului Baydekir, care este principalul oraș din Kurdistan, o persoană pe care o cunosc foarte bine, pentru că eu am fost viceprimar al orașului Ren, care are o cooperare directă cu acest uh, oraș din Kurdistan și ne-am întâlnit cu acest viceprimar, l-am vizitat, ne-a vizitat și el. E o persoană absolut respectabilă și pacifistă și Uh, acestui om i s-a interzis încă din ianuarie anul trecut să părăsească Turcia. De asemenea, domnul Murev Erbe, care este vicepreședintele cele mai importante structuri uh, din Turcia de apărare a drepturilor omului, Asociația IHD, și acesta este de un an în închisoare. Mai sunt de asemenea și membri ai Consiliului Europei, Lela Guven și Semus Beian, uh, care și ei sunt târâți în, în fața tribunalului în acest proces și întreb Comisia în legătură cu acest proces, cu aceste procese care au de fapt un caracter eminamente politic ce inițiative s-au luat uh, în ce privește urmărirea situației acestor prizonieri politici? Turcia, care acum este foarte departe de a îndeplini criteriile de la Copenhaga privind respectul minorităților, în ce stadiu se află discuțiile așadar între Comisie și Turcia pe această temă și ce s-a făcut pentru ca Turcia să facă progrese pe, în domeniul protecției minorităților și drepturilor omului și, în special, începește procesul din 18 octombrie. Are intenția Comisia să trimită observatori la acest proces? succes. Deci, vă mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc doamna Kilnușen și acum uh, Comisia Europeană, domnul Kurtz. Mulțumesc, mulțumesc doamna Nils Kilsen pentru această întrebare. Uh, s-a dorit uh, ca șeful de unitate Digi Enlargement pentru Turcia care este responsabil și pentru problemele politice și pentru aderare să fie aici. Am fi dorit să fie uh, prezent aici și conform programului ar fi trebuit să fie aici la ora 16 și 45 l-am sunat că, uh, ca să-i spun că grație uh, modul în care ați condus ședința s-a ajuns ceva mai devreme la acest punct și aș sugera dacă doamna Kelnilsen este de acord să mai așteptăm puțin timp ca să-i permitem lui Jean-Christophe să uh, ajungă și să discutăm problema rusă înainte și uh, să sperăm că după aceea domnul Filori, colegul meu, va ajunge în 10 minute ca să-i poată răspunde la întrebare uh, doamnei Kiel Văd că autoarea întrebării este de acord. Așadar, o rog pe doamna vicepreședinte Andrei Chine să-și prezinte întrebarea și după aceea poate o să urmez și eu cu întrebarea mea. Mulțumesc! Întrebarea mea se referă la consultările UE-Rusia pe drepturile omului. În cadrul consultărilor acestora la șase luni, care au fost stabilite în 2005, tot ce putem găsi pe site-ul uh, Comisiei Europene este o listă de probleme care trebuie să fie discutate, printre altele drepturile omului în Cecenia și în restul uh, Caucazului de Nord, incluzând problema torturii și a relor tratamente. Închei citatul. Întrebarea mea este care este conținutul acestor discuții la consultările UE-Rusia pe drepturile omului și care este poziția Rusiei privind situația drepturilor omului în Cecenia și în restul Caucazului de Nord, ca și în Osetia de Nord. S-a discutat uh, problema tragediei uh, de la Beslan din 2004 vreodată în cadrul acestor uh, întâlniri dar drepturile uh, rudelor celor care au fost uciși, dreptul lor să fie informate în legătură cu operațiunea și cauza morții rudelor lor și Uh, identificarea victimelor. Care sunt, practic, rezultatele concrete ale acestor consultări? Asta era întrebarea. Mulțumesc, doamna Andrechine, spune președintele, și pentru cei care nu știu, doamna Andrechine și eu însumi și domnul Berman am vizitat școala numărul 1 din Beslan acum câteva săptămâni. Comisia Europeană, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Uh, uh, doamnă președinte, mulțumesc doamna Andrechine pentru această întrebare care este foarte uh, potrivită pentru că tocmai am uh, celebrat trista aniversare a, a masacrului de la Beslan în această lună, în luna septembrie. Vreau să vă asigur, doamna Andrechine, că situația drepturilor omului în Caucazul de Nord și în special în Cecenia și multe dintre problemele pe care le-ați ridicat au, s-au aflat pe ordinea de zi a consultărilor pe care le avem încă din 2005 cu Rusia și am putea merge un pas mai departe și spune că situația drepturilor omului din Caucazul de Nord a fost practic un subiect central de discuție încă din 2005 în cadrul acestor consultări și dacă mă refer la cea mai, cele mai recente consultări pe care le-am avut, Uniunea Europeană a cerut în mod repetat Rusiei să introducă măsuri concrete pentru a lupta împotriva atitudinii de impunitate, mai ales în sectorul uh, poliției și jandarmeriei și de asemenea și-a exprimat uh, îngrijorarea pentru situația fragilă, eufemism evident, situația fragilă a celor care luptă pentru drepturile omului și am subliniat importanța uh, ca victimelor să li se facă dreptate și am încurajat cu putere Rusia să-și întărească eforturile pentru a avea un mai bun dialog cu societatea civilă în toată regiunea Caucazului de Nord unde situația care de așa este destul de negativă se deteriorează și mai mult. Care a fost răspunsul Rusiei? În cadrul discuțiilor uh, constatăm că partea rusă uh, are o atitudine angajantă la aceste discuții și oferă răspunsuri la cazurile individuale pe care le ridicăm în aceste discuții. Partea rusă a recunoscut uh, că situația de securitate în Caucazul de Nord s-a deteriorat și mai mult de asemenea, partea rusă a recunoscut că situația apărătorilor drepturilor omului și a societății civile în ansamblu s-a deteriorat și această problemă îi preocupă pe liderii politici din Rusia, ceea ce este important și de aceea investigația, investigarea acelor uh, crime făcute, crime uh, comise noaptea împotriva, la lumina farurilor mașinilor în, în împotriva apărătorilor drepturilor omului e un subiect pe care și partea rusă a insistat. Președintele Medvedev are o strategie în cinci puncte de luptă împotriva terorismului în Caucazul de Nord și această strategie a fost discutată foarte mult uh, în cadrul consultărilor noastre cele mai recente și nu putem decât saluta abordarea cuprinzătoare a președintelui, dar uh, încurajăm partea rusă să opereze reforme concrete și sistemice pentru a îmbunătăți situația. În ce privește uh, atacul de la Beslan din 2004, de la școala de la Beslan, acest subiect a fost de asemenea discutat în 2005-2006 și Uniunea și Rusia au discutat de câteva ori problema compensațiilor uh, care să fie plătite victimelor uh, terorismului și păstrăm uh, dialogul deschis prin intermediul OSCE. În noiembrie vom avea următoarea consultare pe drepturile omului cu Rusia și din nou Caucazul de Nord va fi un punct important pe agenda și va fi prezent aproape în toate aspectele discuției fie că e vorba de situația statului de drept uh, și a sistemului judiciar, funcționarea societății civile, dar și femeia, situația femeilor în uh, regiune, care va fi un subiect extrem de important în, uh, la reuniunea din noiembrie. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Am o întrebare adițională scurtă. Așa cum a spus doamna Hautala, am fost la Beslan la începutul lui septembrie precum și în alte locuri din Osetia de Nord și Ingusetia. Ingușetia. Ne-am întâlnit cu familiile victimelor de la școala din Beslan, cu mamele copiilor și știți că tragedia s-a întâmplat acum șase ani și ce ni s-a spus că investigația încă nu s-a terminat, încă nu s-a terminat și lor li se, eh, ele, sunt, nu li se dă acces la informații. Vreau să subliniez eh, acest lucru încă o dată. Eh, li s-a cerut să identifice uh, Uh, cadavre care fuseseră deja îngropate în cimitir au refuzat și au cerut ca acestea să fie exhumate și acest lucru nu li s-a permis. Uh, adițional, am fost în Ingușetia și am, ne-am întâlnit cu refugiați interni, cei care au fost uh, alungați de la casele lor de acum 18 ani uh, în, din, deci au fost alungați din Osetia de Nord în Ingușetia și e important că acești oameni, sunt mii de oameni, 25 de mii de oameni, cred, nu sunt, am, am uitat cifra exactă, acești oameni n-au niciun statut juridic. Asta înseamnă că nu pot să uh, ceară, de exemplu, niciun fel de protecție socială, niciun fel de uh, ajutoare sociale. Și am uh, auzit tot felul de povești oribile Așadar, vă rog să ridicați aceste probleme în timpul dialogului pe tema drepturilor omului cu Rusia, pentru că, după cum știți, Rusia este partenerul nostru strategic și să nu uităm că acest parteneriat strategic este bazat pe valori, incluzând drepturile omului și demnitatea umană. Vă mulțumesc, doamna Hautala. Mulțumesc, doamna vicepreședinte Andrei Chine. Sunt sigur că reprezentantul Comisiei dorește să răspundă. Da, mai întâi vreau să vă mulțumesc pentru acest uh, uh raport făcut de la, prin această vizită la fața locului. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți. Cred că e foarte bine pentru Uniunea Europeană uh, în ansamblu. În al doilea rând, evident, vom uh, Uh, face un follow-up uh, și voi lua legătura cu colegii care se ocupă de aceste consultări pe dreptul omului pentru a ne asigura că aceste probleme vor fi ridicate și vor fi ridicate pentru că am avut astăzi această discuție cu dumneavoastră. Cred că este important ca în aceste consultări să putem să proiectăm uh, și să exprimăm îngrijorările exprimate de membrii Parlamentului și de Parlament în totalitate. Așadar, voi lua legătura cu colegii care se ocupă de acest uh, dialog pentru a introduce aceste puncte pe ordinea de zi, înțelegând uh, încă o dată că, din nefericire, Caucazul de Nord continuă să fie un punct recurent pe ordinea de zi din cauza situației. Uh, sperăm ca la un moment dat situația să îmbunătățească și să nu mai fie dar deocamdată nu este cazul. Doamna președinte, mulțumesc. Domnule Hertz, uh, sunt sigură că putem colabora pentru a încerca să găsim o abordare cât mai bună a acestor probleme extrem de importante din uh, regiune. Am fost foarte impresionat uh, de discuțiile pe care am avut cu victimele și cu rudele celor răpiți, torturați sau celor care au dispărut. Ultima întrebare de astăzi este a, chiar a mea și de asemenea în legătură cu Rusia. E vorba de un caz bine cunoscut a unui avocat, Sergei Magnitsky, care a murit în timp ce era arestat preventiv la Moscova, așteptând uh, să fie judecat. Uh, avea 37 de ani și acest lucru s-a întâmplat pe 16 noiembrie 2009. Există motive să credem că el a fost uh, persecutat din cauza luptei eh, lipsite de compromisul pe care o ducea cu frauda și corupția. El a fost arestat de acei eh, tocmai de acei ofițeri eh, pe care, despre care scrisese și pe care suspecta că erau vinovați de o fraudă masivă cu venituri din impozite. Întrebarea mea este, care este evaluarea Uniunii Europene privind eficiența și imparțialitatea investigației privind arestarea și moartea în arest a domnului Varnitski și pentru că știu că această întrebare a fost pusă în cadrul consultărilor cu Rusia. Vreau să știu dacă Uniunea și Comisia este satisfăcută de stadiul investigațiilor uh, autorităților ruse și dacă nu, ce va face Uniunea pentru a se asigura că acest uh, caz de abuz al drepturilor omului este rezolvat. Mulțumesc, doamna Autala. Într-adevăr, vorbim despre moartea tragică a domnului uh, Marischi în timp ce se afla în custodia poliției. Am urmărit îndeaproape acest caz. Suntem conștienți că nu s-a avansat foarte mult în ceea ce este investigația, ancheta morții acestuia până acum. Este esențial ca toate, acuzările, toate acuzațiile privind uh, încălcarea drepturilor omului din Rusia să fie tratate ca atare și să se facă dreptate. Um, salutăm așadar inițiativa domnului președinte Medvedev de a se face lumină în cazul uh, morții domnului Magnitsky. Din păcate, acest caz nu este unul izolat. Ar trebui să-l privim în contextul situației de ansamblu din Rusia și din nou putem să îl cităm pe domnul președinte Medvedev care spune că avem în Rusia un nihilism juridic Mai mult decât atât, e nevoie ca investigațiile să fie imparțiale. Comisia păstrează relații strânse cu autoritățile din Rusia, asta pentru ca anchetele făcute acolo să fie eficiente și pentru ca abuzurile din sistemul juridic să fie scoase la lumină. Există nevoia și urgența de a avea o reformă amplă și comprehensivă a sistemului judiciar rusesc. Moartea domnului Magnitsky a generat o serie de inițiative pozitive ale președintelui. Asta în cadrul agendei de modernizare a Rusiei. Acest lucru s-a întâmplat la scurt timp după moartea tragică a domnului Magnitsky. Președintele Medvedev a prezentat, a prezentat mai apoi o reformă a sistemului penitenciar din Rusia, a sistemului de, a, a sistemului de comerț corporatist și, desigur, Uniunea Europeană salută aceste inițiative. În timpul vizitei noastre din februarie, doamna Catherine Ashton, alta reprezentantă, a, s-a întâlnit și cu domnul Lavrov și cu domnul președinte Medvedev. Comisia, așadar, trebuie să se angajeze foarte activ în ceea ce privește consolidarea statului de drept în Rusia. După cum am spus, următoarea consultare va fi pe 17 noiembrie cu Rusia în ceea ce privește drepturile omului și, desigur, vom aborda și problema statului de drept în sistemul judiciar, pentru că sunt două subiecte recurente și se află în fruntea ordinii noastre de zi. Din nou, discutăm despre reuniunea de pe 17 noiembrie a acestui an. O să analizăm uh, cazuri individuale, inclusiv cazul domnului Magnitsky. Recunoaștem faptul că, în ciuda eforturilor existente în Rusia și în ciuda afirmațiilor președintelui și a presiunii uh, comunității internaționale, nu a fost acuzată nicio persoană în acest caz și nu au fost făcute anchete în, cazul, în cazurile de corupție la care lucra domnul Magnitsky înainte de a fi asasinat. Doamna Malmström, comisarul european pentru afaceri interne, în 2010 și-a exprimat îngrijorări, îngrijorarea față de acest lucru. asta în fața Ministrului de Justiție și altor oficialități din Rusia. Astăzi, cazul Magnitsky rămâne uh, un punct foarte important în ceea ce privește seriozitatea domnului Medvede față de ceea ce a promis. Uh, și cu siguranță vom ține cont de aceste cazuri când vom discuta la nivel înalt cu Rusia. Mulțumesc! Președinta, mă bucură faptul că veți urmări îndeaproape investigația morții domnului Magnitsky, pentru că, după cum ați spus și dumneavoastră, nu avem niciun rezultat final și asta în ciuda faptului că, iată, președintele a somat organizarea unei anchete serioase și eficiente. O întrebare adițională. După cum ați spus și dumneavoastră, nu este un caz izolat acesta. Știm că, în ceea ce privește consultări privind drepturile omului, omologul dumneavoastră în cadrul discuțiilor este în special Ministerul de Afaceri Externe. Dar mie și colegilor mei care au urmărit uh, evoluția discuțiilor, mi se pare că a sosit um, momentul să aducem la masa negocierilor și Ministerul de Justiție și de Interne pentru a discuta despre reforma sistemului penitenciar și reforma judiciară în Rusia. Și, desigur, de a, pentru a discuta despre abuzul ce se comit în sistemul judiciar într-un mod foarte serios. Uh, ce veți face? Veți încerca să aduceți la masa negocierilor și pe cei de la interne și de la justiție pentru ca astfel să fie și aceștia implicați în mod direct în consultări? Vă mulțumesc, doamna Hautala, încă, pentru această întrebare. Încă o dată ați pus punctul pe i. Dezamăgirea suferită în 2005 uh, a survenit uh, din cauza faptului că totul a rămas uh, la un nivel diplomatic, la nivelul uh, relațiilor externe. Și după cum bine știți, uh, după cum am procedat și cu China în procesul de revizuire a consultărilor cu privind drepturile omului, avem pe ordinea de zi un, tocmai punctul menționat de dumneavoastră în cadrul consultărilor. Doamna comisar Malmström, în momentul în care se va reuni uh, cu partenerii din Rusia pentru dialogul structurat, de exemplu cu Ministerul de Interne și cu Ministerul de Justiție din Rusia, cu siguranță va aborda acest subiect, și anume negocierea la nivel înalt. Încercăm așadar să purtăm, să tratăm prin multele dialoguri pe care le purtăm cu Rusia. Președinte, mulțumesc, domnule reprezentant al Comisiei. Am ajuns la finele timpului afectat întrebărilor și la final aș dori să urez bun venit unor doi activiști, îmi cer scuze, spune președinta, expertul pe probleme de Turcia. Da, am sosit de la comisie. Doamnă Chilnisen, îmi cer scuze că nu am remarcat acest aspect. Cred că deja întrebarea a fost adresată, așa că putem să trecem direct la răspuns. Poftiți! Da, a sosit Turcia. Îmi cer scuze pentru întârziere, însă M-am întâlnit cu reprezentanții ai Turciei care au discutat cu mine despre libertatea de expresie și libertatea presei în Turcia. Acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, Comisia analizează îndeaproape cazul care s-a soldat cu acuzarea a 151 de persoane pentru că acestea sunt parte a organizației teroriste PKK. cunoscută sub acronimul KSK. Uh, Acuzația a fost emisă în iunie 2010 și audierea este programată pentru 18 octombrie 2010. La Curtea Penală din Iarbakir, din uh, sud-estul Turciei. Audierile vor avea loc zilnic până pe 12 noiembrie. Din câte am înțeles, acest uh, caz este extrem de important și vor exista mai bine de 200 de avocați care vor interveni în timpul procesului. majoritatea uh, uh, acuzațiilor, 124 sunt uh, întemnițați, ceilalți urmează a fi. Comisia este conștientă de faptul că vicepreședintele Asociației pentru Drepturile Omului în Turcia este direct vizat de acest uh, proces. El este printre cei care se află în arest preventiv. Și, potrivit informațiilor primite, domnul Erbey este întemnițat în uh, închisoarea Iarbachir și așteaptă procesul. Serviciile comisiei au abordat uh, cazul domnului Ierbei, l-au uh, uh, semnalat la autoritățile din Turcia pe 15 aprilie 2010 la Ankara. De asemenea, confirm faptul că reprezentantul Delegației Uniunii Europene la Ankara va fi prezent la prima audiere de pe 18 octombrie. Va, sigur, ținem seama de seriozitatea acuzațiilor și de, de gravitatea acuzațiilor și vom evalua modul în care este se desfășoară procesul, ținând cont de respectarea drepturilor acuzaților. Aș dori de asemenea să subliniez faptul că Comisia manifestă solidaritate deplină cu poporul din Turcia în lupta împotriva terorismului, dar, totodată, credem că lupta aceasta nu ar trebui să fie condusă uh, cu prețul nerespectării drepturilor fundamentale și libertăților fundamentale dorim să abordăm chestiunea curzilor și, în acest sens, dorim ca politica să fie reînvigorată pentru ca standardele optime să fie atinse. Am uh, notat încă un aspect. Suntem uh, pe deplin satisfăcuți de faptul că Parlamentul din Turcia, în iulie anul acesta, a amendat legea potrivit căreia copiii acuzați de terorism să fie aduși numai doar în fața curților uh, juvenile. Până acum, copiii erau uh, judecați în fața instanțelor obișnuite, motiv care, desigur, motiv pentru care, desigur, Comisia a fost îngrijorată. Acum, mulțumit acestui amendament, copiii vor putea fi judecați în, în fața curților specializate numai. dorim să îmbunătățim uh, situația drepturilor omului din sud-estul Turciei, trebuie să fie făcute, întreprinse eforturi în acest sens. Și în ceea ce privește chestiunea curdă, încurajăm uh, publicațiile în uh, această limbă. Tot la acest subiect țin să spun că încă există foarte multă violență în Turcia. Deseori am abordat acest subiect și o spun și astăzi. Am spus-o și în uh, rapoartele privind progresul în Turcia. Considerăm că legislația antiterorism trebuie să fie modificată astfel încât să, fie, să se evite interpretarea variată a stipulărilor cu privire la diferitele acte teroriste. Vom face un raport privind progresul în Turcia pe măsură ce ne apropiem de criteriile de la Copenhaga. Vom face acest lucru pe 9 noiembrie. Analiza noastră se va baza pe o analiză echitabilă. Ne vom baza pe surse oficiale, pe surse credibile, inclusiv pe informațiile oferite de ONG-urile ce activează în sud-estul țării. Mulțumesc. Pilot. Doamna Kiel Nielsen, sunteți mulțumită de răspuns? Da, pentru moment și evident și eu voi urmări de aproape în continuare această chestiune. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, acum putem mulțumi Comisiei Europene pentru răspunsurile pe care ni le-a dat și vom continua să ne preocupăm de aceste subiecte în programul nostru de lucru din viitor. În ultimul rând, aș vrea să invit doi uh, apărători ai drepturilor omului din uh, Sudan Uh, la întâlnirea noastră, domnul Ali Agap, coordonator juridic la Centrul din Cartum pentru Drepturile Omului și Dezvoltare de Mediu, acolo unde a coordonat campania pentru ratificarea Convenției împotriva torturii și alte tratamente uh, crude și degradante. Domnul Kabak a trebuit să fugă din Sudan după ce organizația sa a fost interzisă de către guvernul sudanez odată ce TPI a uh, hotărât să emită un uh, mandat de arestare împotriva președintelui sudanez Bashir. Uh, domnia sa a primit azil politic în Marea Britanie și lucrează cu organizația de uh, apărare a drepturilor omului. Alături de domnia sa se află domnul Abdel Mouler Egak, de asemenea un apărător a drepturilor omului și un luptător împotriva uh, încălcărilor drepturilor omului el a fost arestat în anii 90, atunci când, uh, imediat după lovitura de stat care a adus la putere actualul uh, guvern, domnul Comoni a fost uh, arestat în Khartoum în noiembrie 2008 împreună cu alți doi colegi și a fost supus torturii și altor forme de rele tratament în timpul detenției. După ce a fost eliberat, el a fugit din Sudan și în cea mai mare parte a timpului acum locuiește în Kampala și în Juba. În noiembrie 2009, împreună cu alți eh, doi apărători ai dreptului omului, au făcut o plângere juridică, o plângere penală împotriva autorităților sudaneze privind tratamentele care au fost aplicate. Și aș dori să vă invit să luați cuvântul pentru câteva minute pentru a ne explica care sunt principalele preocupări legate de dreptul omului în Sudan în acest moment și știți că uh, uh, în afară de dumneavoastră am avut uh, ocazia să vorbim și cu noul reprezentant al Uniunii Europene în Sudan, doamna Rosalind Master. Acest lucru s-a întâmplat la Comisia de Afaceri Externe de ieri. Estimați membri ai Parlamentului European și ai Comisiei pentru Drepturile Omului, aș vrea să vă mulțumesc pentru că mi oferiți ocazia să exprim îngrijorările apărătorilor drepturilor omului din Sudan în acest moment critic prin care trece, prin care trece poporul sudanez. Au trecut aproape 100 de zile de când uh, oamenii uh, mai sunt aproape 100 de zile până când oamenii din sudul Sudanului își vor exercita dreptul la autodeterminare. Un referendum pașnic și credibil nu va fi posibil dacă guvernul va continua să încalce și să violeze drepturile cele mai elementare ale omului. Dreptul la autodeterminare și recunoașterea rezultatului referendumului cer o atenție sporită și mai multe măsuri de apărare a drepturilor omului și de securitate pentru a reduce potențialul uh, de violență care este ilustrat de mulți indicatori. Alegerile din aprilie anul trecut, care s-au ținut cu susținerea comunității internaționale, nu au dus la o îmbunătățire a drepturilor politice, inclusiv dreptul de asociere și rezultatul a fost o închidere totală a spațiului politic în țară. După alegeri, serviciile de securitate au uh, organizat o represiune asupra societății civile, mass media libere și activiștilor politici pentru drepturile omului, uh, uh, au urmărit uh, și au împiedicat activitatea mass media, care are nevoie, ca, la fel ca și apărătorii de promovare, de foarte multă susținere. Uniunea Europeană trebuie să ceară extinderea mandatului experților independenți privind situația drepturilor omului din Sudan. Uniunea Europeană ar trebui să asigure implementarea uh, orientărilor privind protecția luptătorilor pentru drepturile omului și asta printr-o strategie de implementare. De ani de zile, cetățenii din Darfur suferă din cauza crizei umanitare și militare care a fost creată și întreținută de Guvernul Central din Khartoum. Noua strategie prezentată de NCV uh, continu, contribuie la uh, pentru, pentru Darfur nu ia în considerare nevoia de protecția civililor și responsabilitatea pentru pace. Noua strategie trebuie să fie revizuită. Noua strategie, noua componentă de strategie privind uh, Securitatea, mai ales, este extrem de periculoasă. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune doamna președinte. Continuăm să susținem activitatea noastră și acum aș vrea să-i dau cuvântul doamnei Gomes, care cunoaște foarte bine situația din uh, Sudan. Aș vrea doar să susțin uh, pe prietenii noștri din Sudan și să susțin de asemenea și ceea ce au declarat. Am uh, fost recent în vizită în Sudan în timpul alegerilor și unul dintre recomandă, una dintre recomandările pe care le-am făcut către Parlament, către plenul Parlamentului, a fost să cerem să se dea atenția cuvenită de către Uniunea Europeană și de către Comisie și de către statele membre în ce privește susținerea celor care luptă pentru democrație și dreptul omului în Sudan, la Khartoum. A fost o recomandare pe care am făcut-o după ce mi-am dat seama că prea multă atenție se dă uh, problemei referendumului din sudul Sudanului și se neglijează situația celor care luptă pentru democrație și dreptul omului în Sudan și am fost într-adevăr impresionată de puterea și entuziasmul societății civile. Ne-am întâlnit cu domnul Salih Mahmud Osman, care a primit, care este câștigătorul premiului Saharov. Și, într-adevăr, societatea civilă din Sudan merită să se dea atenție, e foarte importantă și nu poate fi neglijată pentru că toată atenția este direcționată către referendumul care ar trebui să aibă loc în sudul Sudanului. Acest lucru este esențial pentru Sud, pentru oameni atât din Nord cât și din Sud, indiferent dacă vor fi în viitor sau nu două state. Aceasta este o problemă crucială. Procesul de democratizare în, în Nordul Sudanului și, evident, susțin ideea că această neglijare a Darfurului nu poate continua iarăși se întâmplă cumva că Darfurul este neglijat. Trebuie să-i dăm atenția cuvenită și tot ce poate face acest Parlament pentru a pune presiune asupra autorităților noastre ca să și facă ceva, nu doar să declare. Sigur, declarațiile sunt uh, binevenite, declarații uh, uh, cum a fost, cum a fost cea a înaltului reprezentant Catherine Ashton către autoritățile din Kenya, criticându-le pentru că nu l-au arestat pe președintele Bashir uh, conform uh, mandatului internațional de arestare? Aceasta este o problemă crucială și care trebuie ridicată în toate contextele cu colegii noștri parlamentari din Uniunea Africană, mai ales în cadrul uh, a, a, relației cu ACP-ul, unde autoritățile au fost destul de timide și au dat dovadă de slăbiciune. Președinte, mulțumesc, doamnă Gomes. Uh, vă dorim uh, mult noroc în activitatea noastră extrem de importantă și vom continua să urmărim ceea ce faceți. Uh, sunt convins că noul nostru reprezentant special va da o prioritate sporită problemei drepturilor omului și protecției drepturilor omului la Khartoum și va susține apărătorii drepturilor omului din această țară și din afara țării. Vă mulțumesc foarte mult. Acum să vă anunț următoarea întâlnire, în marțea viitoare, pe 5 octombrie, la ora 3 până la 4.30, va fi o întâlnire specială comună cu Comisia AFET și cu Comisia DEVE, ca să ascultăm prezentări privind cele nouă nominalizări pentru Premiul Saharov pe 2010. Așadar, marțea viitoare. Și următoarea întâlnire ordinară a subcomisiei noastre va fi pe 14 octombrie la ora 9 dimineața. Mulțumesc tuturor, ședința se suspendă.